Votre euh, co-raportor. Manca co-raportorul. Uh, va sosi în curând. Je suggère que nous ouvrions la séance parce que nous avons... Dacă sugerez să începem pentru că avem 60 uh, de minute la dispoziție și trebuie să fim foarte conciși. Nu pas d'inconvénient. La séance est ouverte. Haideți să începem. Roberto Gualtieri, din păcate, nu poate să fie alături de noi pentru că trebuie să participe la alte reuniuni, însă va încerca, sigur, să se alăture, să ni se alăture și el pe durata reuniunii. Vreau să întreb acum dacă are cineva vreo observație de făcut în legătură cu ordinea de zi, dacă nu se consideră ca fiind adoptată, nu am comunicări deosebite, așadar mă limitez să să dau cuvântul timp de 5 minute fiecărui uh, coraportor, uh, începând cu domnul Manca. Thank you, Mr. President. It is a part... Mulțumesc, domnule președinte. De, sunt raportor, dar n-am interpretare în limba mea, din păcate. I would like to thank Aș dori totuși să mulțumesc raportorilor din umbră care au participat la reuniunile noastre și care ne-au ajutat uh, să creăm o atmosferă în care toată lumea a, și-a dat seama că părerea fiecăruia contează. Noi, raportorii și consilierii noștri, ne ocupăm și analizăm fiecare opinie în parte și încercăm să ajungem la un consens pe cât posibil sunt grupuri eh, ale căror reprezentanți au vrut să voteze împotriva raportului, însă totuși caută împreună cu noi o soluție comună acum, ceea ce e foarte bine. Poate mâine la, eh, continuăm reuniunile raportorilor din umbră și cred eu că suntem pe calea cea bună și vom găsi o soluție care să mulțumească pe toată lumea. Și mă opresc aici și dau cuvântul uh, colegului meu. Mulțumesc. Thank you, Thank you, uh, dear colleagues. I would like to... Ai cuvântul domnul uh, Pereira, Silva Pereira. Mulțumesc și vreau să mulțumesc și eu, cu raportorului meu, domnul Manca, pentru o cooperare foarte bună, o muncă rodnică pe care am avut-o în ultimele săptămâni pentru a pregăti uh, amendamentele de compromis pe care le discutăm deja cu raportorii din umbră și poate vă reamintiți că proiectul de raport uh, a încercat să fie pragmatic și să țină cont, pe de-o parte, uh, diversele puncte de vedere uh, pe tema pe care o analizăm și apoi și peisajul politic actual și prioritățile Uniunii Europene. Motiv pentru care propunerea noastră pentru a se reforma mecanismul european de stabilitate se bazează pe o abordare în doi, doi pași, ca să spun așa, cu progrese tangibile pe termen scurt și cu clarificarea priorităților pe termen mediu și lung. Am primit 237 de amendamente la propunerea noastră inițială, acoperind un uh, număr uh, mare de chestiuni politice, mai mult sau mai puțin controversate, dar marea majoritate a amendamentelor se concentrează pe patru aspecte principale care vor forma o bază, cred eu, bună pentru a ajunge la compromisuri acceptabile de toate grupurile, de toate grupurile politice. De fapt, am avut deja un prim schimb de opinii constructiv la prima reuniune a raportorilor din umbră. Cea de doua reuniune va avea loc în cursul zilei de mâine. În ce privește amendamentele, vreau să uh, subliniez că există un prim grup de amendamente care se referă la nevoia de a asigura pe termen scurt că uh, vom uh, întreprinde acțiuni concrete, ambițioase, pentru ca mecanismul european de stabilitate, MES, să aibă mai multă legitimitate democratică și responsabilitate față de Parlament. Unele amendamente spun că Parlamentul uh, ar, să aibă dreptul de a cere audieri, uh, dreptul de a face nominalizări, dreptul de control bugetar la proced- în procedura de descărcare. co raportorii sunt în favoarea consolidării rolului Parlamentului European, însă cu respectarea naturii interguvernamentale a acestui uh, organism. Și ne vom asigura că vom uh, ajunge la un compromis. And uh, also we will use the, uh... De asemenea, vom utiliza memorandumul interimar, interimar de cooperare care a fost propus ca instrument menit să îmbunătățească rolul Parlamentului European. Există și uh, susținerea exprimată în favoarea ideii uh, incorporare pe viitor a ESM în cadrul uh, juridic. E o poziție politică a Parlamentului nostru care a fost deja stabilită și vedem că propunerea continuă se bucură de succes. Un al doilea set de amendamente se ocupă cu numele viitorului organism viitoare instituții. Aici noi am uh, făcut o propunere, se pare însă că n-am primit uh, susținere politică în legătură cu propunerea asta, însă există un acord uh, larg în legătură cu ideea ca numele acestei instituții să nu fie Fondul Monetar European. Pentru că ar fi o suprapunere cu competențele monetare ale Băncii Centrale Europene. Deci vom vedea care va fi rezultatul uh, după reuniunile raportelor din umbră. Dar uh, încă nu avem o soluție la uh, această întrebare. Apoi, guvernanța eurozonei, în al treilea set de amendamente, se caută un echilibru între responsabilitate și solidaritate. Uh, Vă reamintiți probabil că tratatul uh, SM deja sugerează o legătură cu mecanismul uh, economic de supraveghere, mai ales cu uh, pactul de creștere și stabilitate și apoi și Parlamentul s-a exprimat în repetate rânduri pe tema asta și atunci eu cred că trebuie să respectăm cadrul juridic actual și pe baza lui să continuăm munca noastră și apoi Rolul Parlamentelor Naționale se referă la asta un alt set de amendamente. Rolul, sigur, și al Parlamentului European. Noi trebuie să ținem cont de această abordare în doi pași. Da, e un organism inter, interguvernamental și rolul Parlamentelor Naționale trebuie și el de asemenea menținut și îmbunătățit dacă mm, ținem cont de o viziune pe termen mai lung, cu integrarea în cadrul juridic. Și aici rolul Parlamentului European ar trebui să fie unul uh, mai important. Dar și pe termen scurt credem că se pot îmbunătăți lucrurile în ce privește rolul Parlamentului European. Deci, acesta, acestea ar fi principalele chestiuni uh, la care se referă amendamentele. Acum vom lucra pentru a ajunge la un compromis și consider că e posibil să-și ajungem la acest compromis uh, pe termen scurt. Mulțumesc. Merci, Mulțumim domnilor coraportori pentru aceste precizări uh, care ne dau speranțe în legătură cu posibilitatea de a ajunge la un compromis și de a fi adoptat la plenară acest raport din propria inițiativă. Iar acum au cuvântul raportorii din, raportorii din umbră și pentru Comisia pentru Bugete și mm, din partea grupului PP, Siegfried Mureșan. Um, mulțumesc și vreau să mulțumesc colegilor noștri, domnul Manca și domnul Silva Pereira, pentru acest raport, despre care de când l-am văzut, am spus că e o bună bază de discuții, sigur mai trebuie ajustări, amendamente, însă cred că reuniunile de la raportelor din umbră uh, sunt foarte constructive și ne pot da speranțe. Eu cred că Parlamentul European trebuie să transmită uh, un mesaj foarte clar. De aceea aș dori ca acest raport să fie subțint, concis și în numele grupului PPE la Comisia pentru Bugete am limitat uh, numărul nostru de amendamente la minim ca să nu afectăm acest uh, raport, nu prelungim în mod necesar și atunci amendamentele mele s-au referit la chestiuni care trebuie, că trebuie consolidate sau care lipsesc. Mai întâi de toate, Raportorii menționează nevoia de a se respecta uh, regulile și obligațiile comune în uh, zona euro și aici subliniez importanța regulilor fiscale uh, ale Uniunii Europene. E bine să avem bafere fiscale ca să nu fim într-o poziție vulnerabilă în perioada de criză economică și trebuie să ne reamintim că deficitul și surplusul trebuie văzute, văzut ca factori în oglindă în uh, perioade pozitive, dar și negative din punct de vedere economic. Apoi, uh, statele membre trebuie impulsionate să facă reforme structurale, adică asta înseamnă economie mai puternice și, de asemenea, reducerea costurilor și sacrificiilor care trebuie făcute în perioada de criză. Și cred uh, cu convingere că tot ce facem noi la nivel european nu poate totuși să înlocuiască responsabilitatea care trebuie asumată la nivel național. Ce facem noi e foarte important, dar la nivelul național există bufferele fiscale, politici fiscale, economice se adoptă și atunci asta trebuie să fie uh, corecte și trebuie să utilizăm uh, instrumentele europene ca să ajutăm țările membre să, să fie guvernate în direcția corectă. Trebuie să fie un fond, dragi colegi, pentru situații de urgență, trebuie spus clar acest lucru. Uh, la fel ca SM-ul. Și, uh, de asemenea, cred că acest fond trebuie inclus în tratatele europene și am mai depus un amendament care spune că și țările care nu există în, acest, în ERM2 să aibă posibilitatea de a participa, pentru că pe termen lung zona euro și Uniunea Europeană uh, vor fi două zone convergente. După Brexit, Danemarca va fi singura țară care mai are un, un drept de opt-out din Uniunea Monetară. Deci noi trebuie să utilizăm toate instrumentele ca să facilităm această convergență. În încheiere, dragi colegi, aș mai spune că e foarte bine că uh, suntem pe cale să înfăptuim acest fond european ca să avem o monedă mai solidă și pentru că fără el moneda noastră este mai slabă și nu este completă. Uh, și o facem și ca reacție la imperfecțiunile care încă mai există în zona euro și în moneda euro și de aceea trebuie să facem lucrurile cum se cuvine, pentru că acum știm ceea ce nu s-a făcut bine acum 20 de ani și de aceea trebuie să facem noi acum, să facem bine și nu doar ca o decizie politică, dar cu acest raport al colegilor noștri și amendamentele depuse la el, consider cu adevărat că putem ajunge la un rezultat foarte bun. Mulțumesc! Merci, Monsieur La parole est maintenant... Domnule Acum are cuvântul Tom de Candelar. Ehm, mulțumesc, eh, domnule președinte, dragi colegi. Vreau și eu să mulțumesc celor doi co-raportori pentru proiectul lor de raport. La fel ca domnul Mureșan, sunt și eu în favoarea unui, unei serii de puncte foarte importante. E posibil să ajungem la un compromis, însă trebuie să acționăm rapid Eh, am fost și eu în favoarea raportului inițial, domnule președinte, și cred că există câteva puncte asupra care trebuie atras atenția la negocieri. În primul rând, condiționalitatea. Nu e un secret că grupul nostru vrea ca raportul acesta, cum spunea domnul Mureșan, să se spună foarte clar că e vorba de un fond pentru situații de criză. Noi ne dorim ca statele membre să <laughs> facă curățenie în grajurile lui Augeas, deci să-și facă curățenie la ele acasă, deși e greu, asta înainte să poată recurge la acest fond. E o condiționalitate care trebuie să apară mai clar în text. Mă gândesc eh, mai ales la condiționalitatea ex ante. Cu alte cuvinte, uh, o politică economică sănătoasă trebuie să se impună cu respectarea și plecând de la regulile europene, dar mă gândesc și la o condiționalitate ex post, adică reforme structurale sunt prevăzute în programe și trebuie examinate. Asta ar fi primul punct, deci condiționalitatea, apoi legitimitatea democratică, despre care vorbea domnul Silva Pereira, și supravegherea parlamentelor naționale, care e esențială Repet, e foarte bine că parlamentele europene apar în, eh, parlamentele naționale apar în textul proiectului de raport, dar noi considerăm că ar fi și mai important să nu dăm un semnal negativ. Supravegherea fiscală și bugetară rămâne apanajul eh, parlamentelor naționale și organismelor naționale. Trebuie spus foarte clar asta aici. Apoi, statele membre sunt cele care își aduc contribuțiile la Fondul Monetar European, să nu uităm asta. Deci parlamentele naționale sunt cele care, până la urmă, vor avea dreptul de a primi informații în legătură cu activitățile acestui fond. Și deci parlamentele naționale trebuie să poată purta un dialog cu uh, legitorii europeni. Deci asta în ce privește legitimitatea democratică. În al treilea rând, numirea acestui, acestui fond sau acestui organism. Uh, cred că putem să rămânem la această denumire, mecanism european de stabilitate și să nu vorbim de fondul monetar european, cum cere Comisia, uh, sau fondul de stabilitate europeană. Dar despre ce e vorba, de fapt? Noi trebuie să fim atenți ca aspectul monetar să nu fie, până la urmă, preponderent, având în vedere rolul BC. De aceea, cred eu că uh, am putea să ne gândim la uh, o soluție similară cu Fondul Social European, deci, nu știu, mecanism european de stabilitate, cred că, până la urmă, ar fi o bună soluție și nu mai avem mult timp la dispoziție. Deci trebuie să încercăm totuși să rămânem cât mai aproape posibil de textul original. Știm că prin uh, intermediul amendamentelor uh, mai putem uh, îmbunătăți textul, dar trebuie să avem o poziție clară și cât mai precisă și atunci trebuie să încercăm să nu supraîncărcăm textul. Sigur, putem discuta în legătură cu capacitatea fiscală, cu rolul, de rol, rolul ministrilor de finanțe, rolul băncilor centrale, da, dar să nu mergem prea departe. Să nu mergem prea departe și să nu depășim timpul și spațiul alocat. Mulțumesc! Mulțumim! Acum are cuvântul Ben Colmer, dar nu știu dacă e în sală. Atunci dau cuvântul colegului său din grupul ECR, Ralph Packet. Thank you, Chair, and thank you, reporters. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Deci Comisia a propus uh, incorporarea SM-ului în uh, cadrul juridic al uh, Uniunii Europene și schimbarea denumirii. Deci Fondul Monetar European, e propunerea Comisiei care să preia funcțiunile existente ale mecanismului de stabilitate, dar uh, să aibă și o guvernanță mai centralizată. Uh, dar noi nu suntem de acord și am depus amendamente pentru respingerea acestei propuneri. Dar vrem să fim și constructivi și atunci am depus și multe alte amendamente ca să demonstrăm care este viziunea noastră în uh, legătură cu uh, îmbunătățirea acestui uh, mecanism european de stabilitate. În primul rând, vrem să păstrăm uh, sistemul actual de guvernanță, și anume, statele membre sunt cei care plătesc pentru acest fond și atunci o guvernanță interguvernamentală este cea care trebuie menținută. În al doilea rând, SEM sau mecanismul european de stabilitate să nu fie doar un fond de salvare, ci să, se îmbunăt- să, să și îmbunătățească stabilitatea eurozonei. Pentru că de asta are nevoie Europa Asta putem face dacă mecanismul european de stabilitate va fi răspund, răspunzător pentru o punere în aplicare a pactului de stabilitate și creștere mai strictă și apoi mai bună monitorizare din partea statelor membre și dat, sustenabilitatea datoriei și reguli bugetare stricte. În concluzie, ne dorim să cooperăm și să îmbunătățim textul și, de exemplu, să vorbim de importanța pactului de creștere și stabilitate și a reformelor structurale, și menținerea uh, priorităților parlamentelor naționale. Acestea pentru noi sunt puncte foarte importante și acum așteptăm să colucrăm cu raportorii și raportorii de umbră. Vă mulțumim! Merci. Je vais maintenant donner la parole au rapport. Mulțumesc. Iar acum uh, are, are cuvântul uh, Wolf Klins din partea grupului ALDE, care este raportor din umbră, dar nu-l văd în sală. Așadar, în legătură cu condiționalitatea, insist asupra faptului că, că acest mecanism face parte dintre mecanismele necesare pentru a face față unor situații de crize. Acum vorbesc în calitate de raportor din umbră. E un mecanism care nu fusese uh, instaurat atunci când uh, a, a fost pusă în circulație moneda unică. Deci, condiționalitățile, trebuie să fie mai degrabă expus decât exante. Atunci când uh, apare o problemă, o catastrofă, atunci trebuie să ajutăm un stat membru aflat în dificultate și în acel moment uh, demarează o procedură de aplicare a unor reforme structurale ca să însoțim această uh, condiționalitate și e vorba și de o convergență a legislațiilor în domeniile sociale și fiscale. În ce privește rolul parlamentelor naționale, noi insistăm uh, că dacă e vorba de mecanismul, uh, de capitalul mecanismului uh, european de stabilitate, nu Parlamentul European e cel care dă banii, nici bugetul european, ci e vorba de bugetele naționale. Așadar, trebuie să se facă o legătură directă între parlamentele naționale și guvernanța acestui mecanism european de stabilitate. În legătură cu denumirea acestui mecanism sau fond, considerăm că e bine să păstrăm denumirea asta de mecanism european de stabilitate financiară și piețele financiare sunt familiarizate cu numele acesta și credem că e inutil să ne asumăm riscul să uh, uh tulburăm lucrurile pe, piață, pe piețe schimbând numele. Uh, în ce privește ministrul de finanțe sau ministrii de finanțe, cred că e important să facem o distinție clară între funcțiile de responsabil a Eurogrupului și ar fi bine ca responsabil să fie un ministru de finanțe și vicepreședintele al Comisiei însă care să nu fie în același timp și președintele Mecanismului European de Stabilitate Financiară, că aceste două funcții trebuie să fie separate. Bun, mă opresc aici și dau cuvântul reprezentanților verzilor. Să vedem dacă Sven Giegold este aici. Vă rog. Bonjour, président. Bonjour. um, just a very... Bună ziua, domnule președinte. Foarte pe scurt, am avut deja un schimb de opinii foarte rodnic cu raportorii din umbră și aș dori să insist doar asupra principalelor noastre priorități. Din partea raportorului am auzit că există o linie comună, o direcție comună de urmat în acest dosar, în acest dosar și noi suntem convinși că în această etapă a negocierilor Parlamentul European ar trebui să se axeze foarte mult pe infrastructura democratică și juridică, pe structura mecanismului european pentru stabilitate. Este o abordare mult mai rodnică decât repetarea dezbaterii legate de solidaritate și soliditate, aspecte care merg în mod evident mână în mână pentru, una, pentru acest fond. Însă, Știm că în trecut au existat dezacorduri importante în acest domeniu, dezacorduri care nu ar trebui să submineze abilitatea Parlamentului European de a adopta o poziție vis-a-vis -vis de dimensiunea europeană în procesul decizional. În mod evident, atâta vreme cât mecanismul european de stabilitate este finanțat de bugetele statelor membre, din punctul de vedere al deciziilor cheie care trebuie să fie lu- luate, va rămâne sub egida autorităților naționale, inclusiv uh, sub egida parlamentelor naționale. Să acest lucru nu ar trebui să ne oprească să cerem uh, prerogative clare și un cuvânt clar de spus și pentru Parlamentul European. Tocmai de aceea am propus să avem prerogative mai extinse când vine vorba de numirea uh, directorilor, uh, directorilor uh, executiv, un cuvânt mai greu de spus când vine vorba de stabilirea listei scurte a candidaților pentru postul respectiv. Am dorit ca Parlamentul să fie implicat în totalitate în procedura de descărcare um, bugetară și să pună să intervină și când vine vorba de crearea acestei legături între bugetul european și mecanismul european de stabilitate pentru a ne putea exercita prerogativele de control uh, bugetar. Acest lucru este posibil din punctul nostru de vedere fără a schimba natura uh, interguvernamentală a acestui uh, instrument. În plus, uh, eurodeputații ar trebui să aibă și dreptul de a adresa întrebări înscris, așa cum uh, avem aceste prerogativele, aceste prerogative în relațiile cu Banca Centrală Europeană și cu autoritățile um, de supraveghere din um, sectorul uh, financiar. Apoi, mecanismul de, de protecție, fondul, când vine vorba, pentru fondul unic de uh, rezoluție aici, cred că am avea nevoie de o procedură ex ante pentru ca în situația, într-o situație de, uh, de criză să poată fi luată o decizie, o decizie să nu poate fi evitată datorită unui prag prea mare prevăzut în uh, statutul MES. Un mecanism de protecție este un fond de rezervă este credibil doar dacă banii ex- există într-o situație de criză. Pentru că dacă nu, un asemenea mecanism de, de protecție, un asemenea fond de rezervă, nu va putea funcționa în mod adecvat pentru a definitiva Uniunea Bancară. Și, în fine, considerăm că Parlamentul European, în contextul uh, procedurii acordării descărcării de gestiune, ar trebui să aibă acces complet la activitățile de audit. Nu ar trebui doar să putem discuta rapoartele de audit, ci ar trebui să ne bucurăm de un uh, nivel comparabil uh, de prerogative de audit, așa cum se comparabil cu alte domenii bugetare, tocmai pentru a respecta articolul 310 din TFUE, care se referă la caracterul unic, unitar al bugetului european și nu la un caracter fragmentar al bugetului european. Ținând seama de toate aceste chestiuni, de importanța lor pentru noi, cred că Parlamentul European ar putea să cadă de acord uh, pe marginea lor, chiar dacă avem orientări politice uh, diferite care se vor manifesta ca atare în dezbaterile portate. Și sper că prin soluțiile de compromis găsite, vom reuși să consolidăm în mod considerabil prerogativele Parlamentului European în această direcție și vă mulțumesc uh, pentru buna colaborare pe care am avut cu raportorul și cu raportorii de, din umbră uh, până acum. Vă mulțumesc, domnule Gigold. Nu văd pe uh, nu văd raportorul uh, din umbră din partea GUE, nici din partea grupului FDD și nici din partea grupului ANL. Domnule Manca, am înțeles că aveți acum interpretare în, uh, în slovacă. Intervenția dumneavoastră inițială a fost foarte clară, dar foarte succintă. Nu știu dacă doriți acum să ne dați mai multe detalii. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich názory. A na... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor de umbră pentru că și-au uh, exprimat opiniile. Mulțumim și pentru buna atmosferă în care s-au desfășurat uh, discuțiile noastre. Vrem să rezolvăm împreună problemele care au mai rămas. Vreau să mulțumesc Uh, și membrilor uh, Parlamentului pentru cele auzite astăzi aici. Sigur că majoritatea uh, membrilor și majoritatea statelor membre de asemenea susține mecanism, consolidarea mecanismului european de stabilitate. Bine, vom face o evaluare și vom hotărâ împreună și ce nume va avea acest mecanism sau acest fond pentru a avea un rol mai activ și în ce privește punerea în aplicare, dar și uh, controlul și supravegherea tuturor mecanismelor de stabilitate uh, și, oricum, și astăzi, mecanismul european de stabilitate este un actor pe piețele financiare, uh, funcționează, deci, și are la dispoziție suficient capital. Asta înseamnă că în acest moment noi nu mai cerem resurse suplimentare. Singur că va trebui să ajungem la un acord uh, în privința denumirii acestui uh, mecanism, dar nu vor uh, nu se vor schimba competențele pentru că se schimbă numele. Nici nu va fi uh, schimbat uh, efectul sau impactul asupra Băncii Centrale Europene. Sunt de acord cu raportorii în umbră care au spus că e nevoie de un rol consolidat al Parlamentului European, dar și al Parlamentelor Naționale. Trebuie să înțelegem împreună care va fi poziția acestui mecanism sau acestui fond și trebuie să ajungem la un acord uh, uh, în privința faptului că pentru moment acest fond nu se află în cadrul bugetului Uniunii Europene, deci Parlamentul nu poate să controleze, dar pe viitor noi ne dorim să existe acest control, uh, eventual și în control al Curții de Conturi. nu e ceva un imperativ, dar asta e direcția pe care ne-o dorim. Însă, în ce privește parlamentele naționale, rolul, rolul lor este din ce în ce mai important și ele vor fi cele care vor trebui ele vor trebui cele care vor trebui să hotărească rolul exact al acestui fond. Și Însă pe viitor s-ar putea să nu mai trebuiască să joace acest rol, astfel încât noi trebuie să scriem negru pe alb și să stabilim precis care va fi rolul lor. Și e necesară să existe și susținerea necesară pentru acest mecanism. Dar oricum, parlamentele naționale trebuie ca să fie informate uh, Uh, în legătură cu ce se întâmplă, astfel încât uh, ele să mm, poată intra în dialog cu cine gestionează fondul și ca să exercite și o formă de supraveghere. Apoi, în ce privește crizele, șocurile simetrice și asimetrice, acest fond trebuie să ajute în cazuri de uh, criză. Sigur, există și șocuri asimetrice și ce se întâmplă? Ce se întâmplă în situația în care o țară trece prin dificultăți de acest gen? Păi asta ar fi rolul fondului, să ajute să se rezolve problemele punctuale. Însă, la momentul în care a apărut acest mecanism, aceste șocuri simetrice au afectat cinci state membre Eh, Irlanda, Portugalia, Spania, Grecia, Cipru, au fost eh, toate afectate. Ceea ce a creat și probleme în cascadă, respectiv eh, probleme și pentru alte state membre. Deci sunt niște șocuri de temut, așa că mecanismul trebuie să aibă o contribuție la ieșirea din la rezistența la șocurile simetrice, dar și asimetrice. Și sigur că e un fond care acționează mai degrabă post, nu ex ante. Și eu cred că uh, ar trebui să poată acționa și la nivelul ex ante și la nivelul ex post. Uneori e necesar să ai o activitate de prevenire, de prevenție a unor, a unor catastrofe, a unor crize financiare și există analize care uneori ne arată că e posibil să survină o criză. Așadar, în acest caz, o țară aflată în situație de risc trebuie să poată beneficia de resurse din partea uh, mecanismului respectiv și uh, mecanismul trebuie să joace rolul de a susține stabilitatea membrilor săi în cazul în care uh, e periclitat uh, și accesul lor la piețele financiare și la credit. Și asta, sigur, eh, se poate realiza pe baza unei analize foarte bune, unei analize anterioare. Deci trebuie să ne gândim și la acest aspect. Vreau să mulțumesc eh, tuturor raportorilor din umbră, să spun că la ultima reuni- reuniune am făcut progrese foarte importante, inclusiv în legătură cu puncte în legătură cu care nici nu ne gândiserăm că putem ajunge la un acord. Deci pentru mine e important să continuăm în direcția asta și pot să vă spun că am încredere și sper că vom reuși să ajungem la un acord ca să avem și rezultate concrete. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Manca. Uh, Madame Beres. Acum avem procedura ca de aici și a cerut cuvântul doamna Beres. monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În această chestiune știm foarte bine că Consiliul este destul de blocat lucrurile nu avansează prea repede. Așadar, este important uh, ca Parlamentul să poată să transmită un semnal uh, prin acest uh, raport interimar. Un astfel de raport interimar ar permite să alimenteze reflexia în Consiliu. Putem să ne asigurăm uh, astfel că în legătură cu două, trei teme, preocupările Parlamentului sunt luate în calcul. Aș dori să revin, deci, la aceste două, trei teme. Prima este problema numelui. Nu mai revin la ea, însă iau notă cu satisfacție că dezbaterea este deschisă. Grupul meu uh, propusese o formulă care mi uh, s-a părut utilă Adică mai întâi să avem uh, de face cu un fond și apoi acesta să fie fondul de stabilitate european, pentru care exista um, un risc, un risc de confuzie cu fondul social european. Însă asta nu ar schimba natura fondului, structura sa. Trecem de la un mecanism însă la un fond, uh, asta s-a propus, uh, dar există, știi, un status quo și cred că am putea fi mulțumiți. Am putea să o facem pentru a asigura piețele, acesta ar fi un argument, uh, uh, am putea transmite astfel că piața economică și uh, monetară e gata, finalizată și ar putea să facă față unor provocări în ceea ce privește aspectele monetare. Însă cât privește îngrijorările pieței, trebuie să recunoaștem că Asta iese din uh, propunerea inițială făcută de comisie. Apoi, în ceea ce privește relațiile cu acest uh, fond sau mecanism și natura acordurilor sau aranjamentelor care ar putea fi definite între Parlamentul uh, European și Mecanismul European de Stabilitate, îmi aș dori să vă atrag atenția la unul dintre aliniatele adoptate cu mare majoritate în Comisia AFCO, care mie mi se pare important, fiind un punct unde există posibilitatea să ne lovim de contradicții în Parlamentul European. E posibil ca obiectivul nostru să nu poată fi atins uh, și să ne aflăm într-o situație intermediară. Însă, dacă legitimăm prea mult mecanismul european de stabilitate ca instituție autonomă, prin uh, definiția unui uh, acord sau unui memorandum de uh, înțelegere, practic am reconsolida autonomia sa ca și instituție, ceea ce ne-ar îndepărta de obiectivul nostru inițial și anume integrarea în cadrul comunitar. Vă citesc acest alineat 7 și sper că corapătorile îl vor integra în baza lor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 Uh, un ultim punct menționat de coraportor și mă gândesc aici că putem transmite un semnal uh, puternic noi Parlamentul și anume uh, e că linia de precauție ar trebui să țină de anumite condiționalități prealabile. Acestea sunt punctele esențiale. Eu nu mai intru în discuția pe care au deschis-o alții cu ocazia acestui schimb de opinii cu privire la respectarea regulilor prealabile, reconsolidarea condiționalităților, statele membre în cadrul reformei structurale și așa mai departe. Știm că acesta este un discurs mai degrabă ideologic. Uh, prin urmare, cred că ar trebui să finalizăm Uniunea Economică și Monetară uh, pentru a putea da moneda euro tot rolul său pe uh, scena internațională, cum a spus și BC în fața comisiei noastre ieri. Mulțumim, doamnă Beres, spre domnul președinte. Clar că acest raport uh, vine să susțină și uh, uh, raportul dumneavoastră anterior. Nu văd să mai fie și alte solicitări de intervenție, prin urmare rog Comisia să ne prezinte observațiile sale. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați dat cuvântul. Permiteți, în primul rând, să mulțumesc celor doi raportori și raportorul din umbră pentru activitatea lor de până acum legată de proiectul de raport intermediar. În general, suntem de acord cu linia generală a acestui raport. Știm că se poartă o dezbatere aprinsă nu doar în statele membre, dar și în Parlamentul European, ceea ce ne încântă dintr-un anumit punct de vedere. Aș dori să vă atrag atenția asupra a trei elemente principale din uh, avizul dumneavoastră. Apreciem în primul rând apelul dumneavoastră de a integra, încorpora și mai mult MS în cadrul comunitar. În al doilea rând, așa cum consideră și Parlamentul European și Comisia uh, crede că EMS trebuie să fie supus unui control suplimentar democratic și, în al treilea rând, este nevoie de o bună articulare a funcției, rolului EMS. Fie că este vorba de în contextul interguvernamental care să fie legat mai mult de competențele a altor instituții care fac deja parte din cadrul comunitar. Mulțumesc! Merci. Eh da, mulțumesc. A mai ținut cineva cuvântul? Vă rog. Monsieur le Président, est-ce qu'il est posible... Președinte, e posibil, spune domnul Giegold să punem o întrebare comisiei. Președintele, da, sigur, Sigur, mai avem încă 14 minute la dispoziție. Vă rog. Mulțumesc, domnule. Am o întrebare simplă adresată Comisiei. După cum cred că ați putut observa, amendamentele depuse de diferitele grupuri politice sunt menite să acorde prerogative suplimentare Parlamentului din punctul de vedere al descărcării bugetare și așa mai departe. Și mă întreb de ce Comisia Europeană nu a propus un rol mai Uh, extins din acest punct de vedere pentru Parlamentul European și cum se potrivește acest lucru cu acordul general pe care l-am uh, încheiat cu Comisia Juncker uh, vis-a-vis -vis de prerogativele extinse de control democratic care ar trebui să revină acestui, acestei instituții. Vă mulțumesc pentru această întrebare, domnule Gigold. Nu sunt de acord cu poziția dumneavoastră. Dacă examinați cu mare atenție propunerea făcută de Comisia Europeană pentru regulamentul Uh, dedicat FME din decembrie 2016, prevăzusem în mod clar un rol de consultare a Parlamentului European când vine vorba de numirea directorului executiv, de exemplu. Și, spre deosebire ce ați uh, spus dumneavoastră, Parlamentul, în propunerea noastră, ar avea un uh, rol de a întreba uh, Uh, de a adresa întrebări uh, acestei instituții, de a organiza audieri, uh, chiar dacă în spatele unor uși închise, deci a, de a avea un rol când vine vorba de garantarea stabilității financiare. Însă putem fi de acord cu o îmbunătățire a acestui rol dacă Parlamentul European insistă asupra acestui lucru. Merci. Donc nous allons maintenant entendre les deux co-rapporteurs. Vom avea acum uh, de ascultat pe cei doi uh, raportori. Domnule Peroda Silva, sunteți primul. Dumneavoastră veți începe și colegul dumneavoastră va termina. Briefly, uh, just to say that our exchange of views confirmed. Foarte pe scurt, doream să spun că acest schimb de opinii ne-a confirmat faptul că există posibilitatea găsirii unui compromis politic pe marginea acestui dosar important și, în al doilea rând, pe fond, aș dori să reacționez idei exprimate de un coleg și anume că această instituție, ca Mecanismul European de Stabilitate Reformată, ar trebui să monitorizeze și respectarea normelor fiscale de către statele membre. Vis-a-vis -vis de acest punct, aș dori să vă aduc aminte cele spuse de Comisia Europeană, și anume să fim precauți pentru a nu crea suprapuneri din punctul de vedere al competențelor diferitelor instituții. Supravegherea macroeconomică ține de prerogativele Comisiei Europene în acest moment când vine vorba de discutarea proiectelor, de buget, Comisia Europeană poate interveni, se ajunge apoi la Eurogrup, la Consiliul European. În cele din urmă nu cred că ar fi foarte util să mai adăugăm uh, o voce, să mai introducem o voce, o instituție în acest, uh, în acest uh, proces. Există deja un protocol care prevede modul în care MS uh, s-ar putea implica într-un asemenea proces, însă ar trebui să evităm orice suprapunere de prerogative între instituțiile europene deja existente, mai ales pe această chestiune. Nu este vorba de o condiționalitate exantă. De fapt, supravegherea și respectarea normelor în vigoare fiscale este o prerogativă a Comisiei Europene. Și când uh, apare o criză, când uh, este necesară, este necesară furnizarea de ajutor fiscal, intervine mai degrabă o condiționalitate ex post. Mulțumesc, domnul Manca. Uh, a... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Curtea de conturi se referă la faptul că o soluție interguvernamentală ar trebui să fie aleasă pentru cazuri specifice. Știm că acest mecanism european de stabilitate nu este finanțat de la bugetul european și pentru a putea garanta stabilitatea statelor membre, nu trebuie să respecte normele uh, bugetului european când vine vorba de auditurile care ar trebui să fie organizate. Și pe o perioadă scurtă de timp am putea introduce un, uh, o instituție cu caracter ad hoc care să ne permită respectarea cadrului european. Mulțumim, Nemanca. Înțelegem că rolul Parlamentul, uh, Parlamentului Comisiei uh, și Eurogrupului este acela de uh, gestionare a acestui instrument de administratori. Acest lucru a fost reamintit și în această dimineață. În ceea ce privește finanțarea, parlamentele naționale trebuie să fie direct asociate pentru că trebuie garantate contribuțiile și uh, e clar că aici contribuie Parlamentele Naționale în bugetul european. În ceea ce privește conturile, nu știu, și verificarea lor, nu știu dacă Curtea de Conturi se va ocupa de asta sau uh, auditorii uh, independenți. Ei va trebui să se asigure de sinceritatea și regularitatea fondurilor atunci când aceste conturi se verifică. Aș dori să uh, spun că raportorii din umbră se vor reuni mâine de la ora 13.30 uh, la ora 15 în A521. Uh, Următoarea reuniune comună va avea loc clar pe 7 februarie la Bruxelles, însă această reuniune trebuie să fie confirmată. Prin urmare, în, jur, în zilele care vin, aș dori să obțin această confirmare, însă până atunci uh, notăm uh, uh, această posibilitate a unei întâlniri comune din nou pe 7 februarie. Mai sunt și alte întrebări? Nu mi se pare că ar fi cazul. Mulțumesc pentru participare. Ședința se suspendă.